Chairman Gulgiari. Mulțumesc foarte mult. Honorable members. Doamnelor și domnilor, E firesc la început să vorbim pe scurt despre motoarele politice care ne mișcă. Eu doresc să contribui cât mai mult în această societate, astfel încât oamenii să-și realizeze visele, să se mențină pe ei înșiși și familiile lor și să învețe pe cât pot în același timp. O societate în care clima, natura și economia să fie în echilibru. O societate cu o economie durabilă, astfel încât uh, să nu lăsăm nicio datorie celor care vor veni după noi. O societate deschisă în care să fim cu adevărat liberi. Și tocmai de aceea, dacă sunt confirmată pe postul de comisar pentru concurență, voi continua să fac ceea ce am făcut de altfel în întreaga mea carieră politică. Eu doresc ca cei care au puterea să nu poată utiliza pentru a abuza de cei mici și nici de cei mari. Îmi doresc ca nimeni să nu fie exploatat sau exclus. Dacă avem o concurență liberă, echitabilă, atunci uh, ideile pot da roade. Și aceasta ne va permite consumatorilor să avem posibilitatea de a alege la prețuri rezonabile. Asta creează, bineînțeles, și locuri de muncă și libertate. Pentru mine, faptul că mă aflu aici în fața acestei comisii reprezintă un lucru cu totul deosebit. Prima oară când m-am, uh, am intrat la Parlamentul European, în urmă cu 25 de ani, am făcut-o pe postul de student și nu mi-am imaginat niciodată că mă voi afla aici în fața dumneavoastră astăzi, așa cum se întâmplă și bineînțeles este o adevărată onoare pentru mine și o fac uh, cu oarecare umilință. Aveam 21 de ani când m-am alăturat uh, Comisiei de Afaceri Europene în partidul meu politic din Danemarca și campania noastră avea sloganul Noi credem în Europa și, într-adevăr, cred. Iată ce s-a petrecut între timp până acum trei ani, aproape exact cu trei ani în urmă, când am devenit ministru pentru afaceri economice și afaceri interne și am participat la prima întâlnire a Ecofinului. Era într-o perioadă de foarte mare nesiguranță și la întâlnirea Consiliului am văzut cu ochii mei și mi-am dat seama că încrederea din Europa a fost transformată practic în soluții concrete pentru Uniunea Europeană. Și noi am putut face față acestei furtuni doar pentru că am rămas împreună, doar pentru că ne-am menținut promisiunile pe care le-am făcut unii altora și pentru că am lucrat spre binele comun. Iată care era spiritul care domnea la acea întâlnire și, grație deciziilor înțelepte care au fost luate de Comisie, Consiliu și de către Parlament, am reușit să trecem cu bine peste cri criză. Am început prin a vă prezenta aceste amintiri pentru că am de gând să uh, mențin același spirit și în ziua de astăzi, acum când mă prezint la postul de comisar. Uh, Cred că susținerea interesului comun este esențială pentru politica concurenței. Nu sunt obișnuită să folosesc cuvinte mari, dar cred că dacă analizăm semnificația puterilor executive ale Comisiei în domeniul concurenței, ele sunt potrivite. Neutralitate, imparțialitate, rigoare pentru a asigura statul de drept neutralitate, imparțialitate și rigoare în ceea ce privește faptele, economia și legea. Acestea vor fi punctul de plecare pentru toate acțiunile mele. Am să ascult pe toată lumea, de la cele mai mari multinaționale până la reprezentanții celor mai mici firme, de la state până la cetățeni. Iar analiza pe care o va face staful meu și propria mea judecată finală nu vor fi influențate de nimeni. Puterea autoritară a implementării politicii concurențiale la nivelul UE se bazează în mare măsură pe independență, impersonalitate și respectarea confidențialității atunci când e vorba de cazurile individuale. Dacă sunt confirmată pe postul de comisar, voi susține această atitudine. Investigațiile vor fi realizate și deciziile care vor fi propuse colegiului, indiferent de naționalitatea companiei, de mărimea sau importanța acesteia, iar în cazul ajutoarelor de stat, indiferent de țările care sunt implicate. Iată, acestea sunt valorile principale ale legii concurenței. Și printre lucrurile pe care le admir cel mai tare aici la Parlamentul European uh, se află și angajamentul dumneavoastră față de aceste valori. Dacă sunt confirmată pe postul de comisar, aștept să cooperez cu dumneavoastră pentru a ne asigura că imparțialitatea, neutralitatea și rigoarea vor reprezenta întotdeauna valori esențiale pentru aplicarea legii concurenței. Iată, am reușit să trecem cu bine peste criză, este adevărat, dar în ultimii ani Europa a trecut printr-o perioadă de recesiune, printr-o creștere a nivelului de sărăcie și are o viziune foarte nesigură în ceea ce privește viitorul. Provocarea este clară pentru toată lumea acum, să facem ca Europa să-și revină pe picioare, să promovăm creșterea, locurile de muncă, inovarea, să aducem din nou coeziunea socială și dinamică. Iar politica concurențială reprezintă un element cheie, așa cum arată și președintele Juncker, care cere un plan de creștere, locuri de muncă și investiții pentru a face față provocărilor globale iar scopul meu principal a fi acela de a elimina toate obstacolele principale în calea inovării, a creșterii, pentru a crea locuri de muncă. Companiile reușesc atunci când se bazează pe meritele lor. Dar în piețe importante, cum ar fi piața energiei sau piața digitală, trebuie să fii pregătit, să fii atent pentru a te asigura că principalii actori respectă într-adevăr regulile. Este cu atât mai important să permiți inovarea și pentru ca companiile mici și mijlocii să se dezvolte. În ceea ce privește subvențiile de stat, ajutoarele de stat, eu voi moderniza această agendă o modernizare care va permite statelor membre să-și asume din ce în ce mai multă responsabilitate pentru ajutoarele de stat. Și un element și mai important, voi crește transparența și voi permite în felul acesta publicului larg să vadă cum utilizăm noi resursele destul de limitate. Cetățenii vor avea o imagine mult mai clară asupra felului în care se utilizează banii contribuabililor, astfel încât să facă parte din dezbaterea noastră publică și democratică. Câteodată aplicarea legislației în ceea ce privește fuziunea, regulile antitrust, ajutoarele de stat, au un preț ridicat pe termen scurt. O adevărată concurență și schimbările pe piețe ne fac să plătim tributul. Este adevărat, dar aceste fenomene ar putea avea pe termen scurt și un cost social important. Voi coopera cu statele membre și cu regiunile pentru a ne asigura că intervențiile lor nu vor reprezenta un obstacol în calea reformelor structurale. Și în același timp voi coopera cu statele membre și cu regiunile pentru a ne asigura că măsurile care însățesc tranziția să țină cont și de dimensiunea socială. Politica concurențială la nivel european se bazează pe niște principii bine stabilite și foarte sănătoase. Ele sunt uh, prevăzute foarte clar în tratat, au uh, trecut testul timpului și menținerea pieței unice deschise și asigurarea a unor reguli legale pentru toată lumea sunt uh, unele dintre obiectivele noastre imediate. Ceea ce vom obține însă făcând asta nu este doar să avem o concurență loială, ci și locuri de muncă și creștere economică. Și dacă vom avea locuri de muncă și Europa va prospera. S-au întâmplat multe lucruri de când au fost elaborate în tratat primele reguli referitoare la concurență. În primul rând, economia noastră acum a devenit una digitală și acest fenomen și altele au reprezentat o provocare pentru noi și o vor face și pe viitor pentru a monitoriza în mod constant evoluția piețelor, pentru ca instrumentele noastre să fie potrivite de fiecare dată și să anticipăm schimbările ce vor parveni la nivelul economic. Ținând cont de acest context, politica concurențială are un rol important de jucat pentru a ne ajuta să creștem din nou. Pentru mine nu-i vorba aici doar de companii și de clienți. Nu, e vorba în primul rând de cetățeni, de oameni, e vorba de noi. Companiile europene, indiferent că e vorba de IMM-uri sau mari multinaționale, concurează într-o lume globalizată. Disciplina impusă de regulile concurențiale ale UE pot ajuta companiile noastre să inoveze și să devină mai puternice. Unii consideră că există o contradicție între politica concurențială și politica industrială dar eu nu sunt de acord. Avem nevoie de o politică concurențială, așa cum avem nevoie de cercetare, de dezvoltare, investiții și capital și, de asemenea, de o mână de lucru foarte bine pregătită. Pentru că nu este o politică industrială bună să protejezi companiile de concurență pe spatele consumatorilor. Iată de ce consider că portofoliul concurenței nu este unul izolat. O mai bună reglementare creează și susține piața unică și promovează companiile competitive. Reglementările formează piețele, așa cum am văzut, de exemplu, în sectorul telecom, unde piețele au rămas foarte mult la nivel național după procesul de liberalizare. Unii spun că nu ne putem permite să întărim concurența acasă atunci când în afară acest lucru nu se întâmplă. Nici cu aceste persoane nu sunt de acord, pentru că cea mai bună modalitate de a ne pregăti pentru concurența din afară este să fim, în primul rând, competitivi și concurențiali la noi acasă. Bineînțeles, pentru aceasta voi lucra de aproape cu ceilalți colegi comisari și acesta este încă un motiv pentru care portofoliul uh, concurenței nu este unul izolat. Sper să lucrez uh, și alături de dumneavoastră la nivel uh, formal în Comisia Econ și în celelalte comisii ale Parlamentului, dar și la nivel informal pentru că dumneavoastră cunoașteți circumscripțiile dumneavoastră mai bine decât oricine, dumneavoastră știți și auziți direct îngrijorările și preocupările cetățenilor. Doamnelor și domnilor, trebuie să arătăm că putem oferi soluții atunci când e nevoie de soluții la nivel european. Și făcând aceasta, așa cum a arătat și președintele Juncker, trebuie să fim ambițioși și puternici la elementele mari și mai mici și mai modești la cele mici. Procesul de modernizare a ajutoarelor de stat ne pune pe drumul cel bun și ne centrează pe intervenția care este necesară la nivel european, lăsând statelor membre să-și asume responsabilitatea. În ceea ce privește antitrustul, trebuie să ne centrăm pe practicile în mediul de afaceri în sectoare cheie. Eu sunt pentru o concurență puternică și nu a, voi încuraja uh, marile companii să nu își utilizeze meritele. Dar uh, nu voi pune presiuni nici asupra uh, companiilor mai mici. Sper ca și dumneavoastră să susțineți aceleași valori ca și mine, pentru că politica concurențială nu este una birocratică și nu se referă doar la tehnocrație, se referă în primul rând la valori. Și tocmai acest lucru sper să-l găsesc la Parlamentul European. L-am găsit în trecut și sper ca și pe viitor, dacă sunt confirmată, să o fac. Și bineînțeles, îmi iau angajamentul aici, în fața dumneavoastră, să am un dialog deschis cu Parlamentul European, cu Comisia dumneavoastră, nu doar atunci când este nevoie, în mod oficial, ci de câte ori va fi posibil. Iată, această politică este în centrul intereselor cetățenilor europeni și dumneavoastră îi reprezentanți pe acestea. Așa că sper că audierea aceasta să reprezinte un prim pas pentru un adevărat parteneriat deschis. Mulțumesc!